Deci uh, este adoptat acest proces verbal. De la două grupuri, uh, ALDE și S, uh, al socialiștilor și democraților, am primit două documente, odată pentru Euromed Asia. Domnul Tacula va deveni membru și domnul Balsani va fi înlocuit doamna Balsani. Iar doamna Balsani va lua uh, locul uh, domnului Milano. Ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu Armenia, domnul Chilanski îi va lua locul lui domnul Coval. Văd că nu sunt observații, așadar aceste numiri sunt confirmate ca atare. Urmează acum dezbaterea în comun cu privire la acordul de parteneriat și de cooperare între uh, Uniunea